Uh, Stimați colegi, o să începem întâlnirea noastră pentru că, iată, e trecut deja de ora 3. În primul rând, uh, ordinea de zi. Știți că a fost ceva modificări. Raportul doamnei Țicău nu va fi discutat astăzi, așa că o să discutăm vehiculele, embarcațiunile de agrement, animalele și apoi politica de coeziune pentru zona atlantică și coordonatorii se întâlnesc la ora 6. Mâine, după comunicările președintelui, votăm pe embarcațiunile de agrement, apoi anunțăm rezultatul negocierilor pentru EMSA și o audiere pentru mecanismul Connecting Europe în PHS 3C15 și în cursul după amiezii ne întoarcem aici, în 6Q2 și o să avem un schimb de opinii cu domnul Iar Zembovski privind blocurile funcționale de spațiu aerian și apoi o întâlnire comună cu IMCO pe e-call și apoi discutăm discuțiile comune privind fondurile europene și abrogarea regulamentului 1983. Astăzi suntem aici, mâine până la 10 și un sfert suntem aici, apoi ne ducem în 3C50 și apoi mâine după masă ne întoarcem aici în 6Q2. O să avem un pic de alergătură, dar ne prinde bine, facem efort fizic mâine. Toată lumea mulțumită cu noua ordine de zi. Dacă spuneți nu, trebuie să votăm și dacă și după vot mai spuneți nu, atunci nu știu ce se întâmplă trebuie să întreb pe cei care se pricep la regulamente ce se întâmplă dacă ziceți nu și după vot. Toată lumea mulțumită? Bine. A, procesul verbal a întâlnirii trecute, toată lumea mulțumită. Întâlnirea de pe 26-27 martie, ați văzut procesul verbal, nu sunt obiecții, adoptăm. Și trecem acum la raportul domnului Zile. Problema e că domnul Zile nu e în sală. Intervenție fără microfon. Cred că și-au terminat dialogul tripartit, dar oricum nu putem începe fără domnia sa, e raportul dânsului. Îl așteptăm puțin.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 Următorul punct de pe ordinea de zi, embarcațiunile de agrement și personale, discutarea amendamentelor. Domnule Zile, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc tuturor celor care au înaintat amendamente la acest uh, raport. Am primit 16 amendamente în total Sunt uh, o serie de amendamente pe care vreau să le sprijin. Amendamentul 16, acesta clarifică textul și textul directivei, pentru că avem nevoie de o definiție precisă a acestor embarcațiuni amfibii, pentru că în zona scandinavă există embarcațiuni care uh, operează și pe gheață și pe apă și trebuie și acestea să fie incluse. Un alt amendament pe care îl pot accepta este amendamentul 11 privind uh, cerințele de documentație din partea importatorilor cu anumite detalii precise și amendamentul 14 privind desemnarea clară a serviciilor din statele membre pentru punerea în aplicare acestei directive și pentru impunerea imediată a penalităților în caz de încălcare a dispozițiilor directivei în discuție. Mai sunt și o serie de amendamente pe care nu le-aș sprijini, care propun o serie de adăugiri la text și care ar putea să încălcească lucrurile în loc să clarifice situația. În principal e vorba de amendamentele 19, 12 și 19. Amendamentul 18 privind măsurile restrictive repetă practic ce spune articolul 5 din propunere. De aceea, din punctul nostru de vedere, nu creează un plus de certitudine în contextul directivei. Amendamentele 25-23 i-aș invita pe colegi să aibă grijă când e vorba de cerințele de design pentru construcția embarcațiunilor. Îmbunătățirea siguranței acestor embarcațiuni este esențială și este scopul directivei, însă trebuie să ne asigurăm că modificările propuse nu se regăsesc deja în cerințele existente și de asemenea trebuie să vedem uh, care ar fi soluțiile tehnice fezabile necesare pentru îndeplinirea acestor cerințe. Amendamentul 22 se referă la protejarea înotătorilor și această chestiune este deja acoperită. Există și un standard ISO în această materie și pe lângă asta accidentele cu înotătorii se țin mai mult de factorul uman decât de o deficiență în designul embarcațiunilor. Aici sunt mai importante regulile operaționale pentru utilizarea embarcațiunilor și asta va asigura într-adevăr că zonele de scaldă sunt protejate și accesul la embarcațiunilor este restricționat. La amendamentul 23 Așteptăm încă aici comentariile comisiei, pentru că acest amendament se referă la reambarcare și la accesul în embarcațiune al persoanei care înoată undeva, care e în apă. Aș vrea să ne spună comisia ce înseamnă prin această reîmbarcare și care sunt cerințele respective și să ne spună dacă această cerință este fezabilă de punct de vedere tehnic și va duce la îmbunătățirea dorită. Amendamentele 24 până la 28, toate înaintate de verzi, se referă la limitarea nivelului de zgomot, de emisii de sonore. S-a făcut deja cercetare, o, o, un studiu la comisie. Există cerințe de limitarea zgomotului pentru aceste motoare, însă orice am merge mai departe aici, orice cerință suplimentară ar prezenta costuri considerabile suplimentare. Deci am vrea să propunem aceste limite în funcție de propunerea Comisiei. Amendamente 13 și 20 privind puterile delegate considerăm uh, că aceste valori pentru emisii trebuie să facă obiectul procedurii ordinare, codecizia. Prin urmare, amendamentele propuse nu pot fi sprijinite. Trebuie, în opinia mea, să rămânem aici la procedura legislativă ordinară. Mulțumim, domnule Zile. Domnul Zasada, PPE. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnilor și domnilor. Vorbesc în domn- numele domnului Marcinchievici, care este raportorul nostru din umbră, și mulțumesc raportorului pentru spiritul de cooperare de care a dat dovadă și pentru că am putut să ajungem la o serie de soluții comune. În primul rând, aș dori să mă refer la propunerea înaintată de domnul raportor. După cum spune domnia sa, trebuie să facem ceva atunci când e vorba de nivelurile emisiilor și de limitele de poluare sonoră. Aceste lucruri sunt uh, importante, mai ales dacă ne gândim la standardele de siguranță din sector în general. Sunt de acord cu raportorul că limitele privind emisiile în forma propusă sunt fezabile, mai ales dacă ne uităm la cele trei elemente uh, HC, oxid de azot și particule. Verzii au înaintat o serie de amendamente privind aceste limite, însă cred că propunerea în formă pe care am primit-o noi include limite deja suficiente. Restricțiile suplimentare și cerințele suplimentare, mai ales atunci când e vorba de siguranță, nu se justifică. să nu uităm de asemenea cazul micilor producători. Se prevede o perioadă de grație de trei ani pentru micile firme și acești trei ani se justifică pe deplin. Raportul nostru în umbră, de asemenea, subliniază faptul că la amendamentul 10 trebuie să avem în vedere statutul special și rolul IMM-urilor E vorba de 95% din aceste, din firmele care operează în sector. E nevoie de cel puțin două decenii pentru ca sectorul să ajungă la nivelul de vânzări atins înaintea crizei. Raportorul nostru a introdus schimbări minore la două amendamente și noi să propunem amendamente orale la amendamentul 9. Domnul Macinchevici ar dori să se elimine cuvântul environmental, de mediu, pentru a nu sugera vreo soluție specifică. De asemenea, amendamentul 10 ar trebui să fie schimbat. Domnul Martin Chievici propune să se schimbe regardless of cu in addition to. De asemenea, domnul Marcinkevici consideră că chestiunea exemplelor de bune practică este deosebit de importantă atunci când e vorba de elaborarea unor standarde comune. Deosebit interesante sunt propunerile referitoare la propulsia hibridă, o propunere interesantă care ar trebui să fie sprijinită. Domnul Marcinkevici eh, mulțumește raportorului pentru acest set de propuneri eminamente pozitive, însă cele care presupun restricții exagerate nu sunt de dorit. Cineva de la Socialiști și Democrație? Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt din partea mea. Colegul nostru Spiros, care se ocupă de acest dosar, mi-a spus că nu se poate veni, însă nu are obiecții la linia generală adoptată de raportor. Presupun că raportorul poate sprijini cele două amendamente înaintate de grupul nostru și noi, la rândul nostru, sprijinim intenția domnului Zile de a contracara amendamentele domnului Zdanokas, care se referă la modificarea anexei tehnice înaintată de comisie, pentru că asta ar presupune o întărire a restricțiilor. Noi considerăm că limitele maxime care trebuie să fie aplicabile sunt uh, așa cum trebuie în propunerea inițială și, dincolo de asta, statele membre pot decide dacă vor să meargă mai departe sau nu. Asta am avut de spus, pe scurt. Deci, în linii mari, suntem mulțumiți cu raportul în forma sa, propusă de domnul Zile și îl sprijinim. Uh, domnul Salisal de la Liberal, doamna Salisal de la Liberali. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. embarcațiunile de agrement și directiva care se referă la ele este una destul de stufoasă, însă raportorul a analizat foarte bine textul și amendamentele propuse. Nu am multe de adăugat, i-aș mulțumi raportorului pentru amendamentele propuse, sprijin poziția comisiei și a raportorului conform cărea regulile ar trebui să fie aceleași ca și în Statele Unite și în Japonia. Asta îi ajută pe producători și ne ajută în procedura de certificare. Și acum, concret, amendamentele, după cum s-a spus deja, grupul nostru sprijină toate amendamentele raportorului. Noile tehnologii, tehnologiile hibrid ar trebui să fie într-adevăr promovate, la fel și schimbul, de exemplu, de bune practici între statele membre este deosebit de important. Din nefericire, ca și antevorbitori, nu putem sprijini amendamentul referitor la poluarea sonoră. Asta ar presupune modificări majore la motoare, ar trebui însă să limităm zonele de acces pentru aceste embarcațiuni și viteza la care acestea, cu care acestea circulă. Însă nu ar trebui să includem restricții suplimentare. Nu sprijinim amendamentele referitoare la design. Există reguli la nivelul legislației statelor membre pentru aceasta. Și în încheiere mulțumim raportorului pentru activitatea depusă. Doamna Zanunca de la Verzi. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și raportorului pentru munca sa și poziția sa. Poziția sa o putem susține în general și, de asemenea, Sperăm că aceste amendamente și această abordare de a împărți motoarele conform unor categorii, așa cum am uh, spus noi, pentru că e o propunere mai ușoară, sperăm așadar că va fi susținută. În ce privește preocupările raportorului privind costurile, noi nu credem că vor apărea costuri suplimentare, pentru că evaluarea de impact a Comisiei spune că este posibil să se opereze reduceri uh, ale nivelului de zgomot uh, la mici, motoarele mici uh, între 40, deci motoarele până la 40 kW reducerile să fie de 4 decibel și la motoarele mari de până la 8 decibel. Sigur, avem propriile motive pentru care am propus amendamentul 22 privind proiectarea embarcațiunilor și din moment ce putem să facem referință, de exemplu, la regulamentul 78 privind protecția pietonilor în transportul rutier, și acolo există prevederi legate de proiectarea și testarea materialelor utilizate pentru a reduce impactul asupra posibilor victime și știm de cazuri oribile, de accidente oribile, când uh, notători au fost loviți uh, de bărci, de embarcațiuni și dacă ar fi să facem abordare la, uh, referință la această abordare, mă scuzați, și uh, la acest uh, rezultat pozitiv pentru protecția pietonilor, cred că putem folosi aceeași abordare și în proiectarea embarcațiunilor. Așadar, mulțumesc încă o dată raportorului pentru cooperare și sperăm să reușim să lucrăm în continuare asupra propunerii și să obținem amendamente de compromis. Mulțumesc! Mulțumesc, este domnul Rubic aici. Dorește alt uh, membru să vorbească înainte să dau cuvântul comisiei? Bine, atunci dau cuvântul comisiei, domnul Ghirau. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc că mi-ați dat ocazia să ofer câteva clarificări asupra chestiunilor care au fost ridicate. În ce privește raportul domnului Zile și comentariile uh, din nou raport în general. Suntem de acord. Aș dori să reamintesc că am avut dificultăți la ultima parte a amendamentelor 2 și 5 din raportul domnului Zile. În ce privește noile amendamente, avem dificultăți cu multe dintre ele Așadar, amendamentul 8 uh, l-am putea accepta, dar el nu apare într-un articol, ci într-un considerent, vorbim de un considerent aici. Amendamentul 9. Noi nu credem că trebuie să extindem uh, considerentul, pentru că vorbim aici despre definiții și la definiții vom ține cont de cerințele de a susține MM-urilor. Cerința de a susține IMM-urile în amendamentul 10 considerăm că e mai degrabă o chestiune orizontală, pentru că, în practică, IMM-urile merită atenție specifică, dar, din nou, aici ce susținere specifică trebuie oferită este un semn de întrebare neclarificat. Așadar, în ce privește amendamentul 11, putem să-l acceptăm uh, cu condiția unor schimbări de formulare, dar nu e o problemă. Amendamentul 12 este superflu pentru că un importator privat, prin definiție, nu poate intra în activități comerciale. Amendamentul 13 și amendamentul 20, modul în care le înțelegem noi, uh, ne arată că se extind puterile delegate ale Comisiei în zone, în domenii pe care noi nu le-am cerut și nu credem că este potrivit să extindem aceste puteri delegate la identificarea nivelului de uh, emisii și apoi la amendamentul 14 în principiu nu credem că este necesar dar am putea accepta partea finală a amendamentului partea din mijloc în câte înțelegem noi este prea formulată în, în cuvinte prea dure și începește amendamentul 15, așa cum l-am înțeles, e acceptabil. La amendamentul 16 suntem deschiși la o definiție pentru vehiculele amfibie, pentru embarcațiunile amfibie. S-a discutat acest lucru și în Consiliu, deci nu e o problemă. Amendamentul 17, de asemenea, mi se pare uh, superflu. Amendamentul 18 este deja acoperit în articolul 5 și în plus uh, stabilește o categorie specifică de embarcațiuni personale, ceea ce noi nu credem că ar trebui să se întâmple. Nu credem că ar trebui să izolăm această categorie de embarcațiune care ar trebui să se aplice măsurile. Apoi, în ce privește amendamentul 19, modul în care este redactat, credem noi, nu este corect, dar am putea accepta să examinăm posibilitatea de a repeta ce avem în articolul 22 în primul paragraf, care se referă la situații în care măsuri de conversie profesională au loc se produc măsuri de conversie profesională. 22 la menționat, 21 se referă la actele delegate. Sigur, suntem uh, deschiși idei de a include tot ce conține acordul interinstituțional, uh, uh, deci dacă e o nevoie de a schimba textul propus, nu e o problemă pentru noi. 22, cum spunea domnul Ziller, Există cerințe privind vizibilitatea, e o cerință esențială și există standarde. Așadar, adițional, la nivel european nu avem un raport general privind accidentele ca să putem identifica exact ce probleme am putea să rezolvăm. Prin urmare, am preferat să lăsăm textul așa cum este, deci să nu includem această cerință adițională și în raportul nostru de implementare din câțiva ani de acum încolo am putea să examinăm și situația raportării accidentelor. În ce privește amendamentul 23? Ne-a fost atras atenția de câteva state membre că există nevoia de a clarifica această cerință. Pentru că nu a fost complet clar ce trebuia făcut și în special în nordul Europei e periculos dacă cineva cade din embarcațiune. Uh, nu prea poate să se urce înapoi foarte rapid în embarcațiune și, prin urmare, credem că putem accepta acest amendament, dar cu o adăugare. Așadar, la sfârșitul textului ar trebui să adăugăm și mijloacele de uh, ATR-uri ca pe embarcațiune ar trebui să fie utilizabile, etc. Și restul amendamentului așa cum este propus. În ce privește cerințele legate de nivelul de zgomot, credem că există o neînțelegere în ce privește uh, evaluarea de impact care a fost făcută de către serviciile comisiei, pentru că ce se spune acolo este următorul lucru. Dintr-un punct de vedere tehnic, este posibil să se mai reducă zgomotul anumitor uh, motoare, făcut de anumite motoare. Totuși, ce încercăm noi să facem aici este să reducem zgomotul produs de corpul embarcațiunii. Și problema reducerii eh, nivelului de zgomot la motoare are un impact foarte redus asupra o reducere, unei reduceri adiționale a zgomotului uh, carenei. Conform informațiilor pe care le avem, cele mai mari probleme cu zgomotul astăzi vin de la embarcațiuni care, sunt, care operează în mod legal astăzi dar care operau deja în momentul în care au intrat în vigoare cerințele de uh, reducere de zgomot. Deci dacă ar fi ca ele să fie vândute ca embarcațiuni noi, ele n-ar mai respecta standardele de zgomot. Deci ni se pare că să cerem limite adiționale, limitări adiționale la nivelul de zgomot nu înseamnă să rezolvăm problema și mai mult ar fi nevoie de o uh, reproiectare majoră a embarcațiunilor pentru a respecta cerințele adiționale și acest, aceste măsuri de reproiectare ar fi foarte scumpe în acest moment. Vă mulțumesc foarte mult și sigur suntem gata să oferim uh, clarificări suplimentare dacă ne cereți. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Zile. Da, și eu aș vrea să le mulțumesc tuturor colegilor, raportorilor din umbră pentru cooperarea constructivă. Vreau să reacționez la anumite comentarii. În ce privește amendamentul PP numărul 9? Cred că ștergerea amendamentului oral nu schimbă nimic, oricum suntem împotriva amendamentului 9 dar vom vedea ce se va întâmpla. Apoi, privind amendamentul 10, aș zice că ar fi nevoie de un vot pe părți, pentru că noi susținem uh, protecția IMM-urilor, dar apoi ultima uh, parte a propoziției care spune adițional față de derogarea introdusă, Închei citatul, nu cred că se potrivește cu conceptul pe care vrem să-l promovăm. Și mă bucur că Comisia a propus ca la momentul 23 să se facă această adăugire despre care am vorbit. Cred că și verzii au făcut aici un amendament. Da, verzii privind uh, accesibilitatea embarcațiunii pentru o persoană care a căzut în apă sau este în apă. Uh, și îi rugăm pe cei de la comisie să ne trimită un amendament și îl vom uh, introduce conform procedurii. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc domnule Ziller. Votul este mâine dimineață la 9 și jumătate. Următorul punct pe ordinea de zi este a doua uh, lectură a raportului Sarichiani, Sarichiani Spațiul Feroviar Unic European, versiunea reformată. Doamna Sarichiani a primit un mandat în noiembrie să înceapă trialogul informal pe baza primei lecturi a Parlamentului. Consiliul și-a adoptat poziția pe 8 martie Săptămâna trecută, doamna Serichiani a participat la ședința coordonatorilor la Strasburg și ne-a spus care sunt progresele înregistrate până acum și astăzi a avut loc primul uh, dialog tripartit formal cu oficial cu participarea uh, președinției daneze și a avut loc cum spuneam chiar înainte de ședința noastră. Vreau să vă reamintesc că încercăm să obținem o a doua lectură și procedura cere ca votul Parlamentului să fie aprobat de Consiliu fără modificare. Asta înseamnă că negocierile între Parlament și Consiliu trebuie să fie încheiate înainte, de a, să aibă, înainte să aibă loc a doua lectură în plenară și anume în iulie anul acesta. Deci treaba mea este să vă explic procedura celor care încă nu o cunoașteți. Trebuie așadar să încheiem această a doua lectură în plenara din iulie. Așadar, doamne Serichiani, aveți cuvântul ca să ne spuneți uh, cum merg negocierile, cum au mers până acum. Și grație, președinte. Cum appunto... Eh... Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați spus și dumneavoastră, am avut reuniuni informale cu Comisia și Consiliul din ianuarie încoace. Evident, Poziția Consiliului este una puțin mai flexibilă decât uh, uh, abordarea Comisiei. În anumite părți ale proiectului de reformă, uh, po poziția Consiliului este chiar prea slabă. Deci eu sunt de acord aici cu Comisia. Însă ședințele noastre au fost foarte constructive. Am avut primul uh, dialog tripartit formal astăzi, tocmai înainte de, ședin, de reuniunea de comisie și am avut astfel ocazia să analizăm șapte articolele semnificative din proiectul de reformă și deja am căzut de acord asupra a două dintre ele. În ceea ce privește celelalte cinci articole, e bine, trei din ele Um, la trei din ele am văzut că putem să cădem de acord dacă există bunăvoință. Avem câteva diferende în ceea ce privește câteva puncte și am regrupat uh, în prezentarea mea câteva elemente pe care le consider cele mai importante. Un punct cheie este dorința Parlamentului de a avea un organism um, de reglementare puternic care să aibă propriile resurse și astfel regulile pot să fie aplicate în mod uniform în toate cele 27 de state membre. E bine, aici mai avem în continuare dezbateri. Într-o primă instanță, Parlamentul a considerat că Parlamentul Național trebuie să numească organismul de reglementare, dar Consiliul dorea să meargă pe partea executivă. Deci și aici avem uh, un dezacord. Cred că dacă reformulăm propunerea Consiliului, vom putea găsi un acord destul de repede. În ceea ce privește celelalte puncte, suntem de acord cu privire la celelalte elemente, în ceea ce privește organismele de reglementare, dar sper că vom putea găsi o soluție în timp util. În ceea ce privește finanțarea, noi am încercat să găsim surse de finanțare mai stabile pentru infrastructura feroviară. Cred că vom cădea de acord asupra lungimii contractului, duratei contractului multi-an, multianual. S-au propus trei ani, Consiliul dorea șapte și astăzi uh, am ajuns la un compromis pe o perioadă de, pentru o perioadă de cinci ani. Cred că acesta este un pas important înainte. Am ajuns astăzi la un acord provizoriu și acesta va fi supus uh, acordurilor și uh, asupra celorlalte părți din text. Dar consider că atitudinea colegilor a fost constructivă și toți au dat uh, dovadă de bunăvoință. Atunci când vine vorba despre independența managementului rețelelor și transparența uh, financiară, mai ales articolul 6, Aici nu am intrat încă în detalii în ceea ce privește textul. Așteptăm uh, propunerea președinției. Metoda pe care am folosit-o până acum uh, funcționează foarte bine, deci cerem președinției să vină cu o propunere și vom uh, discuta ulterior pe baza acestei propuneri. De, evident, finanțarea este un subiect delicat. Cred că, totuși, um, putem discuta și sper că putem face progrese. Aștem, așteptăm să vedem care este poziția Consiliului cu privire la propunerea pe care am înaintat-o astăzi legată de alte probleme importante. Propunerea grei, uh, uh, verzilor. Aceasta este o uh, soluție de compromis între două părți și sperăm să ajungem un acord. De asemenea, s-a făcut o, o propunere uh, cu privire la um, ERTMS și ECTS și așteptăm uh, un răspuns aici, așteptăm o reacție. Uh, sperăm să găsim și aici un compromis. De asemenea, dorim să facem progrese în ceea ce privește procedura de apel Ideea noastră este că procedura trebuie să um, dureze șase săptămâni, dar dacă organismul de reglementare cere mai multe documente într-o perioadă de 30 de zile, am spus Consiliului că dacă nu avem un termen limită până la care să trimitem documente respective, atunci procedura de apel s-ar putea prelungi în mod inutil. Deci așteptăm și aici propunerea Consiliului. În ceea ce privește funcțiile esențiale ale managerului de um, infrastructură. Noi am um, elaborat deja câteva misiuni ale acestui manager în ceea ce privește drepturile sale, sarcinile sale. În principiu, Cred că am căzut de acord um, asupra unei bucăți bune din uh, propunerea Consiliului. Dar încă există diferente asupra unor probleme cheie, mai ales în ceea ce privește mentenanța Aceasta este exclusă în propunerea Consiliului, dar noi credem că este o funcțiune, o, o misiune esențială a managementului de infrastructură. Noi am elaborat o derogare în ceea ce privește uh, întreținerea liniilor de mare viteză și, de asemenea, considerăm că este importantă diferențierea între, um, uh, între tipurile de întreținere. Nu putem să fim de acord nici cu ideea Consiliului de a amâna intrarea în vigoare a acestui uh, regulament. În propunerea inițială, uh, ei au propus de la uh, 36 la 60 de luni, adică aproape 5 ani. După discuțiile tripartite informale, au fost de acord cu 36 de luni, dar noi considerăm că la un an după adoptarea directivei este necesar acest lucru pentru că ar trece prea mult timp altfel. Deci, punerea în aplicare a directivei trebuie făcută într-un mod mai eficient. O altă chestiune politică care a rămas deschisă este articolul 7. Aici, aceasta se referă la um, angajamentul pe care trebuia să și ia Parlamentul cu privire la separarea și deschiderea piețelor naționale până la sfârșitul acestui an. Consiliul propus modificarea textului, dar abordarea lor este prea flexibilă, prea blândă în ceea ce ne privește. Le-am cerut să analizeze proiectul din nou și cred că dacă um, ei sunt de acord, putem să trecem mai departe cu discuțiile. Am stabilit, de exemplu, am stabilit din nou um, discuțiile um, datele pentru discuțiile tripartite ulterioare. Următoarea este pe 9 mai. Uh, așteptăm, după cum am spus, uh, răspunsul Consiliului, dar doresc să le mulțumesc de pe acum raportorilor din umbră pentru părerile, din or, părerile lor. Nu a fost ușor. Domnul Gras, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Cul este acum la PEș și trebuie să-și prezinte acolo raportul. Deci îi voi prezenta eu raportul pentru PP. Doresc să-i mulțumesc uh, doamnei raportor pentru munca pe care a depus-o. Cred că suntem uh, pe calea cea bună. Nu voi intra în detalii, dar poate că pot să vă amintesc că pentru noi este foarte important în acest moment uh, organismul de reglementare. aceste aspecte sunt foarte importante. Este importantă independența acestuia, transparența și resursele. În al doilea rând, să se poată dezvolta o rețea de organisme de reglementare. Și, în al treilea rând, punerea în aplicare nu poate să dureze la nesfârșit trebuie să abordăm în mod corect uh, perioadele de tranziție care trebuie să fie scurte. Dacă putem să trecem peste aceste lucruri, dacă putem să le gestionăm, atunci cred că vom trimite un mesaj important în acest domeniu. Având în vedere aceste lucruri, cred că putem avea discuții ulterioare mai ușoare pentru că un organism de reglementare puternic va avea un rol important. Ne bucurăm că s-a ajuns de asemenea la compromis în mai multe domenii, de exemplu la uh, perioada de 5 ani pentru infrastructură. De asemenea, am aflat că președinția este foarte deschisă la um, derogările pentru zona baltică, dacă pot să spun așa. Cred că și în alte zone vom putea să ajungem, uh, vom putea avea succes. În ceea ce privește propunerea de deschidere a piețelor, cred că colegii noștri din celelalte instituții vor putea înțelege mesajul nostru. Sperăm că Comisia în perioada scurtă pe care, le are, pe care o are la dispoziție, adică până la sfârșitul anului, dar uh, nu cred că va dura chiar așa de puțin. Sincer, nu-mi pasă um, îmi pasă mai mult de, de spusele comisiei și sper că îi putem crede pe cuvânt. Unii oameni au renunțat la anumite aspecte importante Cred că este important de asemenea um, acest lucru pentru negocierile care vor avea loc între Parlament și Consiliu. Cred că formularea este una bună și așteptăm să își îndeplinească promisiunile Comisia. n-ar fi o idee bună să abordăm următorul pachet legislativ înainte să, ter- să terminăm cu acestea. Mulțumesc și uh, raportoare și mulțumesc și uh, comisiei pentru treaba făcută. Doamna Tremos. I, so it's, it's okay. <laughs> Eu voi fi domnul Tremos astăzi. Președintele, orice se poate. Ich könnte das machen, aber das tue ich nicht. Nein. Chiar vreți să auziți ce am de spus sau nu? Întreabă vorbitoarea. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportului. Știu că domnul Tremosa regretă că nu poate să fie astăzi aici cu noi, însă uneori așa merg lucrurile. Uh, îl reprezint aici, însă sigur domnia sa va continua să urmărească îndeaproape această chestiune. Atitudinea sa deocamdată e pozitivă, chiar dacă nu din toate punctele de vedere, însă dacă ne referim la opinia domnului Tremosa, e important ca Comisia să nu joace doar un rol consultativ. E o chestiune pe care am discutat-o și în cadrul grupului nu este un punct esențial, însă e ceva ce a fost discutat. Vrem să avem o perioadă minimă de pune în aplicare de cel puțin 12 luni, ceea ce privește întreținerea, domnul Satichiani tocmai a menționat că la Consiliu se dorește excluderea acestea, nu Parlamentul și Parlamentul o vrea, evident, din perspectiva mea, mai ales după ce am auzit ce s-a spus aici, întreținerea trebuie să fie inclusă pe termen mai lung. Întrebarea e dacă se poate face și pe perioadă mai scurtă. De asta vrea Consiliul să o elimine. S-au spus multe lucruri din partea multor părți. Uh, Deutsche Bahn și SNGF-ul ne-au spus că nu se poate. Și asta e opinia doi giganți din, din domeniu. Chestiunea e ce se poate pune în aplicare concret și când prețuri uh, mai rezonabile, transparență sporită, sprijinim ideea de concurență aici și, în final, cele mai importante două puncte. E important ca această separare între gestionarea infrastructurii și operațiunile de transport să nu fie scăpată din vedere. Va fi o propunere înaintată până la finele anului. Ne-ar place să primim o astfel de propunere. Însă noi vrem, într-adevăr, ca sectorul să fie reglementat, însă am vrea să vedem și această separare. Și vrem să vedem dacă în cadrul negocierilor o să facem progrese și în materie de transparență, în acest punct de vedere. Și trebuie să ne asigurăm că dacă vin bani, aceștia merg spre infrastructură vrem să existe și o reglementare puternică, nu numai la nivel european, ci la nivelul statelor membre însele. Știu că nu toată lumea sprijină această idee. Știu că domnul raportor vrea să ajungă la un relativ consens și probabil sprijină linia abordată de noi. Vă mulțumim. Mulțumim și noi, spune președinte, domnul Cranor de la Verzi. N-aș dori să repet cele spuse deja, însă aș mulțumi raportorului și raportorilor din umbră. N-a fost ușor să se ajungă la această poziție. Există însă trei aspecte la care m-aș referi. În primul rând, poluarea sonoră. Impresia mea este că la Consiliu mesajul nostru a fost înțeles Însă, haideți să nu ne culcăm pe lauri, să vedem uh, ce, ce s-a transpus negru pe alb. Din partea de reglementare e cea mai importantă aici, această agenție de reglementare e cea mai importantă. Va trebui să avem o discuție în Parlament pe marginea acesteia și de asemenea, odată ce vedem toate punctele de vedere, să vedem când va fi introdusă aceasta. Uh, între mâine și sfârșitul vremir, vremurilor e, e o perioadă lungă de timp, așa că haideți să discutăm în termeni concreți. S-a vorbit deja de o așteptare de 60 de luni. Dacă mai așteptăm 60 de luni, 5 ani ar fi un total de 120 de luni de la propunerea inițială, că s-a făcut deja o amânare. Nu vrem să facem asta. Trebuie să mergem mai departe, să avem o reglementare puternică și o agenție de reglementare puternică rapid. Sigur, de multe ori diavolul e în detalii și ar trebui să avem grijă, însă această agenție de reglementare trebuie să fie puternică și independentă și trebuie să existe un termen limită nu putem spune partea birocratică încă n-a fost uh, rezolvată. Asta e un pretext și în secundă aș mai așteptăm trei ani uh, pentru că se mai înaintează și un apel împotriva ceea ce nu s-a făcut de la bun început și așa mai departe. Nu, 8 săptămâni, asta e data importantă. Știm că dacă apare vreo problemă, Știm în termen de trei zile că e o problemă care poate fi soluționată. Dacă toate părțile vor să ajungă la o soluție, se poate face rapid. Dacă însă se caută un pretext pentru a tărăgăna lucrurile și mai departe, atunci acestea pot fi tărăgănate la nesfârșit. Am văzut astfel de, ex- de experiențe la nivelul statelor membre, de acolo ar trebui să, să plecăm. Domnule Țile, mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș mulțumi raportorului. Știu că limba mea e o limbă exotică, spune vorbitorul. Vreau să le mulțumesc și colegilor uh, raportori din umbră și m-aș referi la două aspecte concrete. În primul rând, Consiliul s-a întrunit astăzi, această întâlnire s-a referit la independența Agențiilor Naționale de Reglementare și cred că am ajuns la un blocaj aici. Dacă insistăm pe varianta din prima lectură care spune că parlamentele naționale desemnează agenția sau organul de reglementare la nivel național, atunci nu asigurăm independența acestui organ de reglementare care trebuia să fie un mediator între diferitele state membre în chestiuni de accesibilitate a rețelei feroviare. Probabil, agențiile naționale de reglementare vor fi subiective, vor fi interesate să apere interesele propriului stat membru. Avem 27 de state membre și situația diferă de la un stat membru la celălalt. Prin urmare, probabil există și căi diferite de a asigura independența acestor organisme de reglementare. I-aș ruga pe colegi să se gândească la acest aspect. În al doilea rând, încheierea activității de, aceast, de către acest organ de reglementare. Consiliul a spus șase luni. Și de asemenea, ca cei reprezentați aici nu trebuie să lucreze uh, în firmele afectate de deciziile organismului de reglementare. Noi considerăm că e nevoie de o perioadă de 2 ani aici. Nu pot exista diferențe la nivelul statelor membre, pentru că această perioadă de separare între reprezentanți și fost loc de muncă să fie mai scurt, însă practica generală e de 2 ani la nivelul statelor membre. M-aș bucura să primesc sprijinul colegilor la punctul 17, unde e vorba de accesibilitatea rețelelor din țările terțe, mai ales când e vorba de transportul de mărfuri pe calea ferată. De exemplu, în statele baltice, noi concurăm cu firme rusești dacă nu sprijiniți acest punct de vedere, o să avem de suferit, pentru că, evident, acțiunea noastră e mai liberală decât cea a rușilor, chiar decât cea a firmelor rusești, dacă permitem unui operator rus să gestioneze și să opereze pe calea ferată de la Moscova până la Riga și firmele europene nu pot să opereze decât pe partea de rețea care este situată pe teritoriul Uniunii Europene, atunci, sigur, pornim cu un handicap major. Firmele noastre vor da faliment, valoarea lor pe piață ar scădea rapid, vor fi silite să facă concedieri și așa mai departe. Multă vreme în țările baltice am lucrat, am, am încercat să luptăm împotriva barierelor tarifare discriminatorii. Dacă cineva transportă marfă de la Rusia din Rusia în Sankt Petersburg au un singur tarif. Dacă trec însă frontiera europeană, trebuie să plătească mult mai mult. Trebuie să avem și acest aspect în vedere atunci când vorbim de deschiderea rețelelor europene către țările terțe. Nu trebuie să facem nicio greșeală geopolitică aici și aș ruga pe colegi să considere și acest aspect. Sigur, pot să existe o serie de obstacole de natură juridică, după cum ne-a spus Comisia la întâlnirea de astăzi, însă eu sunt convins că va trebui să găsim o soluție care să ne permită să depășim acest blocaj, pentru că am, așa am făcut în trecut. Știți că am adoptat uh, directiva privind gazul natural, care spunea că infrastructura respectivă trebuie să fie accesibilă tuturor. Există țări terțe care se opun punerii în aplicare acestor reglementări. Și Uniunea Europeană nu are nicio cale prin care ar putea impune ceva acestor țări terțe. Trebuie însă, într-adevăr, să ne urmărim propriile interese în astfel de documente juridice. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnilor și domnilor, în contextul dialogului tripartit cu Consiliul și Comisia, aș dori să reiterez importanța amendamentului 135 adoptat de Parlamentul European. Acesta a fost sprijinit în plenară de toate grupurile politice și de mai bine de 430 de membri să nu uităm că în anumite state membre există operatori de cale ferată care se autofinanțează și care nu țin de rețele naționale sau europene. Pentru acești operatori, dacă ar fi să aplicăm toate dispozițiile din directivă, asta ar însemna o povară disproporționată, ceea ce în ultima instanță ar merge împotriva spiritului directivei și literii directivei. De asemenea, în acest moment ar trebui să adoptăm soluții care să ajute la dezvoltarea regiunilor pe care le prezentăm. Astfel, nu, altfel nu vom face decât să impunem reglementări excesive pe care trebuie să le evităm. Domnul Cadroi, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru aceste propuneri și pentru toate cele făcute până acum. Cred că s-au înregistrat progrese semnificative. Am să mă limitez la a sublinia un aspect important referitor la aceste negocieri la care s-au referit și alți colegi, și anume rolul organismului de reglementare Cred că trebuie să insistăm asupra acestui aspect pentru că este pentru noi de departe cel mai important. Acest organism trebuie să aibă într-adevăr putere, să fie independent, să poată reacționa, să se poată implica. și mai ales dacă ne gândim la faptul că această rețea este una internațională, Trebuie să extindem această rețea de organisme de reglementare în același timp. Acest lucru este important și pentru clienți, pentru consumatori, pentru cei care utilizează rețeaua de căi ferate. Aceștia trebuie să știe cui se pot adresa în cazul în care apare vreo chestiune. Litigiul, dar e important și pentru piețe, e important să există o interpretare uniformă a tuturor dispozițiilor la nivelul întregii Uniuni Europene, că sunt întâlniri la care se discută eventuale chestiuni care ar putea să apară și că toată lumea folosește aceleași criterii și standarde. Dorim o agenție generală europeană, nu suntem acolo, dar este un prim pas în direcția respectivă. De asemenea, consider că un organism de reglementare puternic ar putea să soluționeze multe din problemele potențiale pe care le-am semnalat noi când e vorba de alocarea fondurilor, de exemplu, între firmele de transport feroviar, pentru că această agenție de reglementare poate decide unde merg fondurile și cum sunt distribuite acestea. Sau dacă au fost distribuite în mod licit și legitim și dacă n-au distorsionat realitatea de pe piață. O să vedem uh, ce se va întâmpla și pe viitor cu propunerea, de asemenea, în materie de separare între infrastructură și, și operatori, opiniile diferă, însă e un, un aspect pe care va trebui să-l clarificăm și așteptăm să vedem ce ne va propune Comisia în acest sens. Un alt aspect pe care nu trebuie să-l uităm se referă la eficiența rețelelor de căi ferate și la costurile presupuse de această separare. Cam acestea erau lucrurile pe care vreau să le discut. Uh, yeah, uh, yes, uh, forgive me for being uh, new to this. Uh, da, iertați-mă, sunt uh, mai nou în această discuție, dar mă întrebam dacă amendamentul 1 a fost a reprezentat singura excepție, singura acceptare prevăzută sau se adaugă altor exceptări, pentru că mă gândesc la căi ferate care sunt izolate de restul uh, rețelei. Probabil președintele știe răspunsul la această întrebare. Noi când am făcut decuplarea în uh, uh, Marea Britanie, poate nu în modul cel mai, cel mai bun, au fost căi ferate care au fost considerate o excepție în Marea Britanie, pentru că nu sunt, pentru că nu au fost considerate ca parte a rețelei. Uh, ajungem uh, uh, să se aplice această separare a proprietății și asupra liniilor feroviare istorice. Deci, încă o dată, vorbesc de linii care sunt complet deconectate, izolate de restul rețelei. Acestea sunt exceptate sau nu? Stimate coleg, dacă mi menționați liniile feroviare istorice, colegii o să-și pună mâinile în cap. Uh, aceste linii feroviare istorice au fost exceptate de la orice și cred că puteți ghici de unde au venit aceste excepții. În ce privește insula White, uh, nu sunt sigur că practic acolo nu e vorba de linii feroviare istorice. Dar acestea sunt exceptate, precum și linii care operează propriile lor uh, uh propria lor infrastructură. O să rugăm Comisia să ne clarifice situația insulei White, dar uh, nu știu ca Marea Britanie să fi cerut asta. Domnul Cancian. Grazie, președinte, grazie. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor colegilor care s-a ocupat de acest subiect și continuă să o facă, în special domnule Sarachiani. Am o întrebare pentru comisie. Cred că pentru a depăși problemele pe care le-am avut la prima lectură, am fost de acord ca cererea față de comisie de a publica o propunere privind liberalizarea transportului național de pasageri, transportul feroviar de pasageri, într-un considerent. Deci ce se întâmplă cu această propunere? O să putem avea formularea în timp util, pentru că mi se pare că este datoria noastră să eliberăm piața, să o deschidem, să o facem competitivă și dacă suntem realmente serioși în a crea o, o zonă unică europeană feroviară, eu nu cred că ar trebui să ne uh, diluăm ambițiile, să ne reducem ambițiile. E vorba de un moment special și calendarele cu care uh, lucrăm noi nu se potrivesc cu așteptările celor din afara acestui Parlament. Uh, Însă, aș vrea totuși să mulțumesc încă o dată colegilor care se ocupă de acest subiect, dar cred că ar trebui să ne grăbim puțin cu liberalizarea, să ne grăbim cu eliberarea pieței și să o luăm spre rezultate palpabile. Asta ne cer să facem companiile. Si, je vais être bref, parce que beaucoup de choses... Domnule președinte, mulțumesc, spune domnul Riche. Voi fi succint, uh, pentru că s-au spus uh, multe lucruri. Vreau, în primul rând, să o felicit pe raportoare pentru muncă de uh, durată lungă și de învergură lungă. Mai întâi vreau să spun unor colegi în legătură cu articolul 7, alineatul 3, și anume cererea Comisiei îndemnul față de Comisie de a produce o directivă privind separarea proprietății, aici nu e doar un articol. Pe această bază s-au acceptat o serie întreagă de compromisuri. Deci e un subiect extrem de important în măsura în care, într-un fel, am uh, adus uh, reformarea, verificarea, versiunea reformată, mă scuzați, la acest nivel de bază și am uh, putut uh, determina comisia, uh, sesiza comisia în legătură cu nevoia unei astfel de propuneri și vreau să întreb comisia dacă sunt pregătiți pentru acest subiect. A doua remarcă, al doilea comentariu, uh, regulamentul. Sigur că e important să existe regulamentul, dar cum a spus domnul Cadraui, rețeaua autorităților de reglementare ca precursor al autorității de reglementare europeană Uh, sunt foarte important aceste lucruri și e important să știm cum se vor finanța. Dar dincolo de asta este vorba de integrarea unui vast spațiu european uh, uh, în domeniu care va avea nevoie de un regulament. Mulțumesc foarte mult, spune președintele Comisia acum. Domnule Pache. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ar trebui să încep prin a mulțumi raportorului și raportorilor din umbră, dar dacă aș putea și președinției și colegilor mei, pentru că toate aceste echipe au muncit neîncetat în aceste ultime săptămâni pentru a pregăti un text de compromis în, mod, în, în uh, situații uh, informale. Și dacă o să vedeți că astăzi, deși încheiem doar trei din cele șapte puncte de pe ordinea de zi, se vede totuși că munca aceasta de pregătire începe să dea rezultate și vreau să le mulțumesc tuturor colegilor care au uh, deschis calea spre posibilitatea de a obține un acord în a doua lectură și cel puțin asta va continua să încerce să obțină Comisia, susținând și raportorii acestei comisii și președinția, uh, care știți că lucrează într-un context destul de dificil, uh, pentru că în Consiliu n-a fost ușor să se ajungă la o poziție comună și cred că nuanțările sau schimbările acestei poziții nu vor fi foarte uh, ușoare, facile pentru această președinție. Uh, sunt multe amendamente, domnule președinte, nu cred că trebuie să comentez pe toate. Aș sugera să las secretariatul să-și exprime poziția asupra tuturor acestor amendamente, secretariatul comisiei, dar cred că sunt câteva grupuri, din punctul nostru de vedere, în primul rând, mulțumim uh, raportorului faptul, pentru faptul că a folosit uh, textele de compromis pe care le-a pregătit cu președinția săptămâna trecută și l-a introdus așadar în recomandare, cum ar fi, de exemplu, definiția acordurilor contractuale sau elemente legate de accesul la servicii reglementate și prioritatea uh, da, care trebuie dată transportului feroviar de marfă. Proiectul de recomandare conține multe priorități ale Parlamentului European și pe care sigur și Comisia le susține puternic, am făcut asta și la prima lectură, dar acolo unde președinția încă nu a putut uh, să ofere uh, răspunsuri, vom continua să colaborăm în încercarea de a găsi compromisuri. De exemplu, în ce privește derogarea privind uh, calendarul pe care am discutat-o astăzi, dar nu e gata, și de asemenea taxarea. Știți care e poziția Comisiei, că susținem foarte mult inițiative de îmbunătățire a acestor două zone cheie de dezvoltare a căilor ferate. Pe acest bloc de amendamente, împreună cu doamna Sărăchiani, aș putea spune că în ce privește monitorizarea pieței feroviare uh, s-au făcut progrese foarte bune chiar de la prima întâlnire, prima ședință de astăzi. În alte cazuri, raportorul sugerează reintroducerea amendamentelor din prima lectură a Parlamentului. În același timp, uh, în uh, ședința pregătitoare au fost unele texte de compromis, s-au elaborat unele texte de compromis și pe această bază cred că raportorul și raportorii din umbră uh, au o preferință pentru textul de compromis, de exemplu, în ce privește deciziile autorităților de reglementare, accesul la servicii conexe, participarea Comisiei la cooperarea de reglementare, dar și privește rețeaua de autorități de reglementare s-a făcut progrese astăzi. Și mai sunt câteva amendamente, domnule președinte, care mm, despre, în legătură cu care am văzut încă de la prima lectură că va fi dificil să le susținem, uh, dată fiind propunerea noastră inițială și intenția noastră viitoare și aici mă refer în special la amendamentele 3, 8, 9, 11 și 14 care au legătură cu separarea proprietății. Cred că aici uh, propunerea Comisiei care va apărea la, până la sfârșitul anului. Vreau să mă bucur să vă anunț că lucrăm asupra tuturor celor trei propuneri. Evaluarea noastră de impact uh, este în curs și am avut foarte multe schimburi de informații cu diversi actori implicați și cu consultanții Comisiei în pregătirea acestei uh, Uh, propuneri. Știți că e în programul nostru de lucru, în programul de lucru al Comisiei pentru luna decembrie și uh, personalul uh, care se ocupă de chestiunile feroviare și de mobilitate și de transport sunt complet angajate față de acest calendar, însă articole care merg dincolo de legislația existentă în domeniul separării proprietății, decuplării proprietății, am zice că n-ar trebui să fie preluate și mai degrabă să acoperim aceste preocupări în cadrul clauzei generale care este negociată între raportor și președinție. Cred că pe chestiunile principale și anume ale decuplării, ale separării și cred că clauzele de uh, revizuire nu sunt identice în cele două părți, dar cred că pot oferi o bază solidă pentru compromisul politic între cele două instituții și vom încerca să ajutăm cât mai mult uh, ca să se ajungă la un uh, numitor comun. Mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc. Știți, domnule Pachet, dacă insula White este acceptată sau nu? Nu, dar o să verific. Președintele, mulțumesc. Termenul de amendamente 3 mai, asta e deja stabilit. Votăm în comisie pe 31 mai, în plenară pe 12 iulie Doamnă Serechiani, mai doriți să adăugați ceva? O precizare privind uh, autoritățile de reglementare naționale. Poate că am menționat să spun acest lucru în uh, intervenția mea inițială. Însă, la început, Consiliul nici măcar nu vroia să folosească cuvântul acesta, rețeaua de autorități de reglementare. Așadar, S-a făcut, uh, s-au făcut multe progrese, o să apară acest cuvânt acolo acum, însă suntem în continuare departe de a avea un, o autoritate uh, europeană de reglementare și spre asta tindem. La articolul 7, dați-mi voie să spun din nou că uh, ne apărăm cu dinții poziția noastră inițială. Formularea Consiliului nu merge suficient de repede, dar și aici sper că vom găsi o soluție care să clarifice toate problemele și uh, vor ajuta Comisia să-și țină propunerea de a face o pro- promisiunea de a face o propunere până la sfârșitul uh, anului. Președintele, mulțumesc, doamnă Serichiani. Sper că negocierile noastre vor continua într-un mod fructuos. Următorul punct pe ordinea de zi, protecția animalelor în timpul transportului. Examinarea amendamentelor, raportor domnul de Grandes Pascual, raportor pentru aviz. Domnule Pascual, aveți cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru că ați acceptat cererea mea să nu votăm mâine asupra acestui aviz, ci pe 7 mai. Spun asta pentru că în uh, ședința raportorilor din, um, cu raportorii din umbră am decis că mai avem nevoie de ceva timp să mai discutăm și să încercăm să cădem de acord pe toate chestiunile. Evident, dacă nu vom putea cădea de acord, atunci Comisia va trebui să decidă la vot. Președintele întrebă, vă rog, dacă doriți să plecați din sală, vă rog să o faceți în liniște, e o discuție foarte importantă, deci vă rog să nu faceți zgomot din respect față de raportor. Cred că asta ne-ar fi util tuturor. Îmi cer scuze, domnule de Grandes, dar uh, zgomotul de devenea uh, enervant. Aveți din nou cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru această intervenție spuneam că amânarea votului ar permite raportorilor din umbră să continue să negocieze și, evident, sunt dispus să discut cu oricine a depus amendamente în ideea de a ajunge, dacă nu la un acord total, cel puțin la un acord pe principalele diferențe majore pe care le avem acum. Sunt cinci uh, compromisuri pe care le-am, uh, la care am reușit să ajungem și încă două care au venit uh, din partea unui coleg. Ce intenționez eu să fac în calitate de raportor pentru aviz este să încerc să obțin uh, un acord cât mai, cât mai larg și dacă sunt chestiuni pe care nu putem cădea de acord, să le eliminăm. Principalele diferențe sunt uh, pe chestiunea deja faimoaselor 8 ore și acestui interval de 8 ore și aici s-ar putea să fie o chestiune pe care să trebuiască să votăm, să ne putem înțelege, însă trebuie să fac câteva comentarii pe această chestiune, domnule președinte, ca să știe colegii ce cred uh, despre acest uh, subiect care ne divizează. Statisticile cred că vor explica unele dintre aceste eh, diferențe în eh, soluțiile care sunt căutate. Așadar, durata maximă a majorității eh, transporturilor de animale este de 8 ore și doar 37% în doar 37% din cazuri e vorba de călătorii care durează mai mult de 8 ore. Abia 40% uh, din tot, totalul animalelor transportate sunt transportate pentru sacrificare. Uh, restul de 60% sunt transportate pentru a fi îngrășate, de exemplu. Și sigur că atunci nu poți aborda acest subiect într-un amendament dacă vei vorbi numai despre animalele care, vor fi, care urmează să fie sacrificate. În ședința raportorilor din umbră, pe care am avut-o acum câteva zile, am spus că dacă vrem să fim uh, uh, coerenți, ar trebui să facem distinția între animale transportate pentru sacrificare și restul, în sensul că acestea ar trebui să fie tratate într-un mod diferit. Nu vreau să jignesc pe nimeni aici, domnule președinte, Vreau doar să fac niște declarații de principiu. În afară de bunăstarea animală, principiul asupra cărora uh, putem cu toții să fim de acord, există și alte interese. Și nu ar trebui să ne temem, mai ales în această comisie, uh, să înțelegem că există și alte interese în țări care vor să vândă carne congelată sau altele care vor să Uh, facă comerț cu animale vii. Olanda sau Danemarca, de exemplu, uh, au această tendință de a-și muta animalele de colo-colo în vederea îngrășării acestora și cred că nu putem încheia, nu putem închide ochii față de această chestiune, nu putem să ne prefacem că nu se întâmplă acest lucru. În fine, începește cei 13 milioane de porci, uh, o chestiune extrem de importantă din punct de vedere al transportului. O largă majoritate sunt din Danemarca și Olanda. 66% din total. Totuși, ar trebui să nu uităm că exporturile uh, sunt în, făcute în vederea îngrășării acestor porți, porci în uh, alte țări. Deci dacă rămânem la uh, principiul foarte restrictiv, atunci Trebuie să înțelegem că o mare parte din porci nu sunt transportați pentru a fi sacrificați. Deci asta este, asta este o chestiune care ne divizează. Uh, poate nu e un lucru rău asta. Cred că e bine că suntem uh, onești unii cu ceilalți și că încercăm să uh, găsim un fel de compromis. Tot ce vreau eu să fac, domnule președinte, și nu o să mai fac aici un discurs uh, care să-i determine pe oameni să aibă poziții și mai uh, divergente, aș spune să ne uităm la amendamentele care s-au depus până acum. Sunt cam 20 pe care le pot accepta fără nicio problemă și preocupările legitime pe care le exprimă raportorii din umbră, E bine, în legătură cu acestea sunt convins că dacă vom continua să dialogăm, vom ajunge la un acord asupra uh, tuturor mai puțin uh, asupra acestei chestiuni legate de cele 8 ore. Și dacă nu putem găsi o formulare care să, țină, să facă pe toată lumea mulțumit, atunci va trebui să votăm și rezultatul democratic va fi cel care va fi. Însă, încă o dată, nu încerc aici să iau uh, o, o poziție sau alta. Sigur că sunt în favoarea bunăstării animale. Înțeleg că regulamentul existent ne-a dus uh, într-o direcție care poate fi în continuare îmbunătățită și sunt de acord cu Comisia că mai degrabă decât să avem legislație nouă, mai degrabă să aplicăm ceea ce avem într-un mod corect. Dacă ar fi să aplicăm legislația așa cum este, cu o interpretare clară, sunt sigur că merge în direcția cea bună. Deci trebuie să continuăm să vorbim. Uh, domnule președinte, vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul și voi face tot ce depinde de mine ca să țin legătura cu colegii și să obținem cel mai bun rezultat posibil pe 7 mai, dacă nu vom fi rezolvat totul, așa cum am spus, vom putea avea un vot democratic și vom putea să ne rezolvăm diferențele și apoi, sigur, urmează uh, Comisia Agri, Comisia de Fond, unde ar trebui să se rezolve această chestiune, deși uh, nu există la fel de multă înțelegere acolo, dar nu trebuie să fie atât de complicat să se rezolve acest subiect atât de interesant pentru atâția oameni, uh, ar trebui să putem uh, să rezolvăm lucrurile, să le facem cât mai corect, pentru că e un lucru care interesează foarte mult pe transportatori și ar trebui să ne ocupăm de el. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mike Fried for the S&D. Din partea S&D, spune președintele. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc de asemenea și domnului raportor. Și mulțumim și pentru cooperarea excelentă de până acum și, de asemenea, pentru eforturile pe care le-am depus asupra problemelor cheie. Cred că unele dintre propunerile pe care le-ați făcut ne-ar putea permite să ajungem la un compromis în mai multe domenii. Cred că unele dintre propuneri sunt uh, foarte diferite uh, față de punctul de plecare, dar, în ceea ce privește grupul pe care îl reprezint și în ceea ce mă privește, cred că uh, această limită de 8 ore este esențială. Acesta va fi punctul nevralgic. Aici vom devin, decide dacă putem uh, vota pentru sau împotrivă. Doresc să vă explic acest lucru într-un mod cât se poate de simplu. Adesea, majoritatea colegilor au votat uh, în favoarea acestor schimbări. Se pare că este un fel de tendință uh, în această comisie. Dar fiind reprezentanți ai cetățenilor europeni, noi trebuie să ne dăm seama că un ONG, adică trebuie să ne dăm seama că ONG-urile pot să adune și un milion de semnături în favoarea unor măsuri și asta într-un timp foarte scurt. Deci, trebuie să ne dăm seama că aceste semnături sunt adunate cu un motiv anume și un motiv destul de serios. Un factor foarte important pentru mine personal este aspectul de drepturilor animalelor, mai ales atunci când vine vorba despre sacrificare. Voi spuneți că trebuie să se facă diferențierea între animalele transportate pentru sacrificare și cele transportate pentru îngrășare. Dar dacă este să ne uităm la ceea ce se întâmplă în timpul transportului, aceste animale suferă în drum spre abator. Și nu este acceptabil acest lucru. În al doilea rând, consider că atunci când se vorbește despre um, un oraș din Austria, trebuie să discutăm cum vom proteja consumatorii trebuie să înțelegem că aceste aspecte sunt foarte importante pentru consumator, la urma urmei. Cred că trebuie să discutăm care este rostul acestor măsuri. După cum a spus și raportorul, uh, porcii din uh, Olanda și din um, Danemarca sunt transportați în toată Europa pentru a fi transformați în șuncă de Parma, de exemplu. Nu cred că este necesar un transport atât de îndelungat. Deci eu cred că îi inducem în eroare pe consumator și asta la scară mare. Consumatorii sunt cei care vor pierde în cele din urmă și își vor pierde încrederea în produse. Deci sunt foarte multe motive, după părerea mea, pentru care uh, trebuie să impunem această limită de 8 ore. Ați spus că 37% um, dintre animale sunt uh, transportate pe un interval mai lung de 8 ore. Dar mi se pare că este cu 37% prea mult. Colegii, cu Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere că raportorul nostru din umbră nu este aici, o să prezint eu pe scurt poziția grupului nostru. În primul rând, remaș, uh, observații generale. Desigur, regulile pentru transportarea animalelor sunt foarte importante și asta pentru uh, a garanta tratamentul uh, decent al animalelor, chiar și atunci când sunt transportate spre sacrificare atunci când citim raportul, ne dăm seama că este clar că aceste reguli există. Problema se pune la nivel de punere în aplicare. În primul rând, este nevoie de măsuri de control mai bune. Dacă avem reguli mai bune, trebuie să le punem în aplicare. Atunci când animalele urmează să fie sacrificate, nu trebuie să ne gândim că nu trebuie să ne îngrijim de ele înainte și că nu trebuie să respectăm regulile. În al treilea rând, nu trebuie să tolerăm un model de afaceri uh, conform căruia animalele în Uniunea Europeană, din Uniunea Europeană sunt transportate în țări terțe, uh, în țări în care regulile pentru tratamentul animalelor Uh, sunt mai puțin stricte decât la noi. În ceea ce privește această limită de 8 ore, unii dintre colegi spun că trebuie să ținem de ea, alții spun că trebuie să punem un interval minim și unul maxim. Poate ar trebui să fie, folosim și alte tehnologii pentru a, a impune acest lucru. Alți colegi spun că această regulă de 8 ore nu este practică, mai ales dacă este să ne gândim la faptul că unele de animale trebuie transportate pe mare. În acest caz, um, această regulă, această limită nu este practică, nu este realistă. Unii dintre colegi consideră că sunt mai importante condițiile de transport decât durata transportului. Este mai important cum sunt hrănite ele, de exemplu. Deci, grupul nostru, liberalii, nu avem o poziție clară în momentul acesta. Unii colegi au votat într-un fel, alții altfel, deci uh, urmează să votăm. Dar nu avem niște linii clar definite. În principiu, susținem niște reguli clare care sunt puse în aplicare așa cum trebuie. Mulțumesc! Uh, thanks very much, Chair. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vorbim despre transportul animalelor și uite că mie mi s-a făcut sete am răgușit puțin. Bun. Am fost la reuniunea raportorilor din, din umbră, împreună cu colegii mei, și nu am fost uh, de acord cu mare parte din conținutul acestui raport. Explicația a fost faptul că um, raportul se referea la transport și nu la bunăstarea animalelor. Raportorului doresc să spun că grupul nostru, Verzi, este foarte entuziasmat în privința acestui raport. Dorim foarte mult să ajungem la un acord. regretăm faptul că nu a fost de acord raportorul cu niciunul dintre amendamentele propuse de verzi. Acest lucru mă întristează. Deci, dragi colegi, nu vorbim despre transportarea unor cărămizi aici. Vorbim despre ființe care trăiesc și respiră și care simt durere și stres. Poate că credeți că am o abordare simplistă, dar consider că eu avem, că, consider că noi avem uh, responsabilitatea de a fi ființa superioară aici și de a fi responsabili. Eu reprezint uh, sud-estul Angliei și aici avem singurul port din Marea Britanie din care pornesc exporturi de animale vii înspre continent. Și iată, pe mine mă afectează personal acest lucru. Am fost în acest sport, am, uh, m-am întâlnit cu uh, ONG-urile, m-am întâlnit cu RSPCA, cu reprezentanții ONG-urilor, cu fermieri, cu agricultorii care exportă aceste bunuri. Și știu foarte bine care mi este poziția în acest caz. Deci am susținut declarația scrisă cu privire la limita de 8 ore. Acesta este o problemă, aceasta este o problemă cheie pentru Veris. Deci mă doare foarte tare să văd că uh, nu vom putea ajunge la un acord. Dar doresc să subliniez că noi dorim să ajungem la un acord, să ajungem să colaborăm și sper că raportorul poate veni cu niște amendamente de compromis noi care să țină cont de faptul că nu vorbim despre obiecte aici. Vorbim despre animale și despre nevoia de a le transporta pe o durată cât mai scurtă pentru a le permite să fie procesate, să fie sacrificate în mod uman și să fie trans, uh, transformate apoi în alimente. Nu, vă, nu mă mai lungesc. Sper uh, din nou că um, raportorul va avea niște idei noi care să țină cont de aceste priorități. Și trebuie să vă spun că mulți oameni se gândesc la acest lucru în Europeană. Mulțumesc! Well, thank you very much. Uh. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îmi cer scuze față de că am ratat începutul întâlnirii și știu că s-a dat puțin uh, peste cap ordinea de zi. N-am să vorbesc în numele domnului Van Dolen, raportul din umbră, însă pot să vă spun că majoritatea amendamentelor ar fi întrunit acordul nostru. Însă, întrucât sunt uh, vicepreședinte a grupului pentru bunăstarea animalelor, trebuie să spun că de 10 ani discutăm aceste lucruri și uh, am discutat acest lucru cu mulți dintre colegii prezenți aici. Am discutat obligațiile șoferilor. Timp de mulți ani am încercat să impunem anumite limite și odată la oaltă cu colegul de la Verzi am sprijinit ideea acestor 8 ore. Însă în Regatul Unit avem regiuni periferice și știu că dacă ești în insulele Shetland, și vrei să deplasezi animale de pe insulă până pe uh, insula mare, nu îți ajung 8 ore. Deci trebuie să luăm în calcul și aceste probleme potențiale și să, excludem, să includem eventual niște derogări. După cum a spus și dumneavoastră, chesti chestiunea pleacă de la ce s-a decis cu ani în urmă în materie de abatoare în Uniunea Europeană. Animalele sunt transportate pe distanțe mult prea mari în, în Europa și nu văd cum se va îmbunătăți situația până nu se schimbă puțin gândirea acestei politici de, de sacrificare a animalelor. cred că o chestiune deosebit de importantă, care mă îngrozește pe mine, este cea a transportului de cai, care vin din Europa de Est și până în Sicilia, într-un singur foc. Nu, trebuie să încercăm să sacrificăm animalele cât mai aproape de fermele de proveniență și mai departe. Sunt multe amendamente bune aici, multe le vom sprijini, însă trebuie să trimitem un mesaj clar oamenii care transportă animale trebuie să aibă calificarea de a le îngriji. Însă, în același timp, asta e afacere și trebuie să găsim un echilibru între aspectele economice și cele umanitare. Mulțumesc, domnule președinte. Spune domnul Bach. În primul rând, mulțumesc raportorului pentru munca depusă putem sprijini câteva dintre propunerile de acolo, mai ales când e vorba de armonizarea mecanismelor implicate, de instruirea transportatorilor și a șoferilor. E mult loc de mai bine acolo. De asemenea, statele membre trebuie să se asigure că efectuează aceste controle și inspecții. Ceilalți colegi s-au concentrat mai mult pe componenta de transport, fără a intra în discuții de ordin sentimental. Nu e vorba neapărat de drepturile animalelor aici, însă putem stabili anumite obiective ambițioase. Bunăstarea animalelor pe parcursul transportului e o chestiune care îi privește nu doar pentru, pe consumatori, și pe cei implicați direct. Nu, îi privește și pe toți specialiștii din domeniu. Și probabil animalele ar trebui să fie transportate și sacrificate local, pentru ca standardele de calitate să fie mai mari. N-ar trebui să transportăm aceste animale 24 de ore dintr-un foc, doar ca să le sacrificăm departe de ferma de proveniență. După cum spuneam, e important să găsim un echilibru între considerentele economice și bunăstarea animalelor. Sper, prin urmare, că în discuțiile cu raportori din umbră să ne putem concentra tocmai pe aceste aspecte. Vă mulțumesc. Președintele, vă mulțumesc, domnul Benian. Cu vreo 15 de ani în urmă, mi-aduc aminte că militam în favoarea adoptării regulilor actuale. A durat câțiva ani până acestea să fie adoptate și în momentul respectiv mulți uh, militau pentru interzicerea exporturilor din Regatul Unit. Și asta mă aduce la pledoarea mea în favoarea unei abordări raționale. Trebuie să fim practici aici. Dacă am fi dat curs opiniei publice la momentul respectiv, ar fi fost perfect legal să ții animalele într-un camion 15 ore, însă ar fi fost ilegal să transporti un animal din Irlanda de Nord în Republica Irlandeză la 3 km distanță. Deci n-am vrea să ajungem la așa ceva. Vreau să mă refer și eu la insulele izolate. Durează 12 ore pentru un vas să ajungă din Aberdeen în insulele Shetland. Condițiile de transport diferă pe aceste vase și condițiile sunt importante. Condițiile de pe navă, nu durata călătoriei. Pentru că în anumite condiții, dacă animalele se pot odihni acolo, și nava, practic, e un, un, un fel de grajd plutitor, n-ar trebui să socotim orele respective ca ore de transport. Dacă punem o limită absolută în toate cazurile, ajungem sigur să ne avem probleme. Fermierii din insulele Shetland s-ar pomeni într-o situație fără ieșire. Mă referem și la legislația anterioară. Eh, referitor la abatoare. Da, din cauza acestei legislații ne confruntăm cu aceste probleme acum. O serie de amendamente se referă la îndepărtarea cuvintelor first slaughter. Dacă impunem această limită pentru animalele care sunt deplasate de la o pășune la alta, în nordul Europei această transhumanță se practică de mii de ani e necesară. Nu poți să ții animalele la pășune în nordul Scoției în timpul iernii, așa că ei coboară în Anglia, pe pășunile de acolo și la fel și în Scandinavia. Turmele se deplasează. Nu poți să crești animal într-un singur sezon pe o singură pășune estivală pentru că nu, durează câteva sezoane ca să ai o vită bine îngrășată. Și astfel de restricții ar face transhumanța imposibilă. O să descoperim că nordul Europei nu mai poate să facă nimic în materie de agricultură. Nu, trebuie să avem o abordare rațională, să vedem la ce ar putea îmbunătăți calitatea transportului animalelor, în loc să discutăm limite absolute. Și de aceea am, am sprijinit această idee de a limita transportul pe zi la 8 ore cu perioade de odihnă. Dacă eliminăm cuvintele first slaughter, practic o să scoatem Europa de pe piața globală a animalelor de sacrificiu. Și asta va duce la o scădere a șeptelului european. Nu, nu e o sugestie practică, există însă sugestii bune menite a îmbunătății condițiile de transport instruirea șoferilor, măsurarea temperaturii din camion. Însă există și o serie de sugestii absolut impractice care sugerează limite extrem de rigide în toate cazurile cărora nu le vom putea da curs. Uh, doamna Lichtenberger? Am cerut să intervin pentru că văd că nu, nu e niciun conflict între bunătățirea condițiilor de transport și limitele de timp. Avem nevoie de ambele. Dacă dorim să luăm în serios chestiunea bunăstării animalelor. Și la asta vreau să mă refer acum. În ceea ce privește condițiile de transport, vorbim de monitorizare și de infrastructura necesară infrastructură, pentru că în zonele montane, după cum s-a văzut în cazul autostrăzii din pasul Brenner, existau stații unde puteau fi hrănite animalele, puteau fi descărcate, hrănite și se putea odihni. Niciunul dintre transportatori nu au folosit aceste stații au folosit alte rute pe care nu erau astfel de halte și nu se făceau inspecții. În plus, sigur, trebuia să plătești dacă vrei să beneficiezi de serviciile de la astfel de stație. Și dacă un șofer era oprit și se observa că depășise timpul de transport, era silit să se întoarcă la stația respectivă și să le asigure odihna și să le adape. Era o metodă eficientă. Însă, sigur, nu putem pune asta în balanță și să, să facem pe seama timpurilor de transport în termen general. În anumite țări europene s-a spus că există mai puțin abatoare într-o anumită zonă sau alta, dar există și abatoare mobile, camioane echipate cu dispozitive de sacrificare animalelor și astea pot fi transportate la micile ferme și pot, pot să presteze acolo serviciul respectiv. Deci e o alternativă de explorat. Dacă sprijinim această politică, am putea evita transporturile de, de la bun început, le facem inutile. Însă, oricum, limita de timp este o sugestie valabilă. Dacă insistăm pe această limită de timp, atunci o să avem o posibilitate de a îmbunătăți condițiile generale de transport. Mult prea multe animale sunt transportate. există rațiuni economice și, încă o dată, e vorba aici de ființe vii. N-ar trebui ca rațiunile economice să prevaleze. În ceea ce mă privește, spune președintele, am să mă refer la aceste restricții privind, sau regulamente privind abatoarele, care agravează problema transportului animalelor vii consider că animalele trebuie să fie sacrificate cât mai aproape de ferma de proveniență. Dacă asta înseamnă că trebuie să construim un abator în insulă Shetland, foarte bine. Însă am impresia că și dacă s-ar construi fermierii de acolo, tot o să vrea să-și transporte animale pe cine știe unde. Și ne pomenim atunci într-o, într-o zonă cenușie care ridică multe probleme într-adevăr. Din propria mea regiune, știu că uneori regulamentele privind abatoarele creează mai multă durere și suferință a animalelor decât absența acestor reglementări. Și vă dau un exemplu. Dacă un animal ajunge rănit la abator, nu bolnav, ci rănit, animalul nu poate fi sacrificat până când un veterinar spune că animalul e suficient de sănătos ca să poată fi sacrificat în formă suficient de bună, te duci, cauți un veterinar, animalul stă și suferă între timp, oricum o să fie sacrificat, însă regulamentul în forma actuală spune nu. Trebuie ca veterinarul să-și dea ok înainte ca animalul rănit să poată fi sacrificat. Bine, înțeleg când e vorba de un animal bolnav, nu vrei să-l pui în farfurie, dar dacă are un picior rupt, asta mi se pare o stupizenie. sprijini de acestor opt ore. Dar o suport așa, supărat fiind pe, pe situația actuală. De 20 ceva de ani sunt în acest parlament și de 20 și ceva de ani încercăm să facem ceva în, în ceea ce privește transportul animalelor vii. Și până acum am eșuat. Problema nu e neapărat cea a regulamentelor pe care le avem. Oricum, cred că nu sunt destul de stricte. Problema e că, nici, că acestea nu sunt aplicate. E un fel de atitudine laissez-faire în anumite cercuri și anumiți transportatori vor să fie lăsați în pace și să transporte mai așa cum vor. Să după cum spunea și domnul Taylor și domnul Bennion, chestiunea e una deosebit de serioasă în, în Regatul Unit. Privim o, grăm, primim o grămadă de scrisori referitoare la bunăstarea animalelor. Nu știu ce spune asta despre societatea britanică, dar asta e situația. Și de unde și implicarea atât de ferventă a multor reprezentanți ai Marii Britanici. Ai Marii Britanii. Sunt de acord cu propunerea de a amâna votul pentru ca să avem timp să ajungem la un acord Însă, dacă până pe 7 mai asta nu se întâmplă, va trebui să trecem la vot oricum și să vedem ce se întâmplă. Ironie e că eu sunt membru supleant la Agri și numai Dumnezeu știe ce o se întâmple când asta ajunge la Agri. Că acolo sunt o grămadă de interese ascunse, însă ce să facem? Asta e bestia cu care lucrăm va trebui să vedem ce putem face. Aș ruga pe raportor și pe raportori din umbră să încerce să colaboreze pe cât de mult posibil ca să ajungă la un compromis și dacă nu ajung la un compromis, va trebui să punem în propunere la voce și să vedem ce iese. Digi Senko, e cineva reprezentat aici? Domnul, cine e prezent de la comisie? Presupun că este domnul Giavinelli, că nu puteți fi doamnă. Nu arătați deloc ca doamnă. Domnul Giovinelli. Uh, <clears throat> buongiorno, uh, sono infatti Andrea Gavinelli, responsabile dell'unità. Bună ziua, da, sunt Andrea Gavinelli, mă ocup de uh, unitatea bunăstare animală din Sanco la Comisie. Mulțumesc în primul rând de că vă ocupați cu problema protecției animalelor în timpul transportului și mulțumesc pentru comentariile făcute. Începește Comisia Europeană. Urmărim îndeaproape activitatea Parlamentului aici și, de asemenea, și activitatea Consiliului. Aș vrea să subliniez din nou importanța pentru Comisie de a lucra asupra implementării regulamentului privind transportul. În ce privește datele statistice, evident, transportul animal e foarte important, transportul animalelor e foarte important în Europa și o activitate care crește constant din 2005 încoace, așa cum arată datele Comisiei. Așadar, este foarte important ca animalele să fie transportate în, comisii, în condiții de uh, sănătate și de bunăstare, așa cum dorește de altfel și Comisia. Am ascultat o discuție în această după amiază, începește cele 8 ore. Începește Comisia, domnule președinte. Noi, poziția noastră este similară cele din raportul care a fost făcut. Noi nu încercăm să amendăm uh, regulamentul în acest moment, nu vrem să schimbăm timpul de transport, dar suntem angajați față de ideea de a veni cu propuneri de optimizare a sistemelor de navigație prin satelit, așa cum se menționează în regulament, și în același timp să îmbunătățim um, colectarea datelor în ce privește inspecțiile făcute de statele membre. Acestea sunt cele două scopuri pe termen scurt și colaborăm cu statele membre în legătură cu aceste două chestiuni. De asemenea, vom uh, evalua orice propunere făcută de Parlamentul European în aceste direcții și vom examina cu atenție încercările de a reduce birocrația care ar putea avea succes dacă am introduce noi tehnologii electronice de trasabilitate. Așadar, acestea sunt scopurile pe care ni le-am uh, stabilit și mulțumesc încă o dată Comisiei de Transporturi pentru munca făcută. Președintele, mulțumesc domnul de Grande, să aveți ceva de adăugat. Yes, Simpson. Querido amigo Brian. Mulțumesc, domnule Simpson, mulțumesc, Brian. Foarte pe scurt, o să încerc să rezum pozițiile pe care le-au exprimat diversi colegi. Mai întâi, uh, presupun că toată lumea este în favoarea bunăstării animale. Cred că putem spune acest lucru. Nu cred că este cineva care să nu fie în favoarea acestui concept și ne-ar degrada o astfel de situație. În al doilea rând, trebuie să ne uităm la situația reală. Cum putem să îmbunătățim uh, situația animalelor în timpul transportului? Despre asta e acest aviz. N-ar fi corect când ni s-a cerut să facem un aviz să ne ocupăm de alte probleme decât cele care țin de transport. Și elementul cel mai important, desigur, e legat de uh, bunăstarea animalelor. Noi, în calitate de Comisie de Transporturi, trebuie să privim aceste chestiune dintr-o perspectivă de transporturi și să vedem care sunt cele mai bune soluții. Și vreau să subliniez că în discuțiile pe care le-am avut cu raportorii din umbră și cu noastră personal, domnule Taylor, uh, nu cred că există probleme pe care nu putem să le rezolvăm, cu excepția acestui interval de 8 ore, unde nu cred că o să reușim să găsim un compromis. Dar, în ce privește celelalte puncte, cred că vom putea să găsim o formulare care să satisfacă pe toată lumea. Și am fost acuzat că nu am dat atenție amendamentelor noastre. Într-un fel e adevărat, dar am încercat să iau o parte din amendamentele noastre și să le topesc în compromisuri și, de asemenea, cred că reflect spiritul unora dintre amendamentele dumneavoastră și veți vedea acest lucru în compromisurile mele. Însă, dacă vreți să propuneți noi amendamente, voi fi foarte uh, bucuros să le accept. Însă, să nu fim foarte radicali, pentru că nu o să putem rezolva tot. Uh, sunt interese, cum spuneam, absolut legitime și divergente, interese pe care trebuie să le uh, respectăm. Și cum spuneam, aceste interese uneori intră în conflict, sunt divergente. Și există, e o cu totul altă situație atunci când vorbim de transportul uh, uh, maritim sau transportul rutier sau feroviar, distanța pe care animalele trebuie să călătorească. De exemplu, a existat uh, un import de uh, broaște, broaște țestoase vii la un moment dat în Spania. Dar acum, haideți să fim serioși, trebuie să ajungem la o formulă care nu va fi perfectă, dar cel puțin va ține cont de caracteristicile unice și de circumstanțele care pot afecta animalele. Uh, să nu uităm totuși că nu suntem noi comisia de fond. Agri este comisia de fond și ei sunt destul de flexibili în formularea raporturilor. Cum spuneam, uh, termenul de 8 ore va fi un lucru important. Și ce aș vrea, dragi colegi, este să tratăm aceste chestiuni cu seriozitate, aceste chestiuni cu seriozitate, dar să nu transformăm într-o redută inexpugnabilă. Există, cum spuneam, uh, interese uh, legitime Uh, reflectate în dorința de a face ceva în legătură cu această limită de 8 ore. Și poate că vom ajunge uh, la o formulare uh, cu care nu toți colegii vor fi de acord și atunci, cum ați spus și noastră, domnule președinte, va trebui să votăm. Vă promit, domnule, vă promit, domnule președinte, că voi continua să colaborez cu raportorii din umbră și cu noastră, evident, domnule președinte, pentru că și dumneavoastră aveți dreptul să vă exprimați și să fiți ascultat. Am ascultat comentariile tuturor și am luat notă de ele. Și deși avem anumite uh, diferențe, nu cred că suntem chiar atât de îndepărtați. Nu mai vreau să mai vorbesc, deși e foarte important să vorbim unii cu ceilalți și sunt convins că dacă vom face acest lucru, o serie întreagă de idei uh, uh, exprimate în această comisie vor fi rezolvate dacă uh, formulările vor fi suficient de flexibile. Deci sper că vom continua să colaborăm și să ne apropiem pozițiile. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, domnule Granda. Am amânat votul pe 7 mai, așadar mai avem câteva săptămâni ca să încercăm să ne întâlnim și să vedem dacă putem să ajungem la un acord și, cum spuneam, dacă nu, votăm și cu asta basta, vedem ce rezultat uh, obținem. Cred că depinde de raportori și de raportorii din umbră să încerce să, să vă comunice și să vedem ce putem face. Mulțumesc. Următorul punct, politica de coeziune a Uniunii Europene pentru zona Atlanticului. Da, o așteptăm pe doamna Țică, Știm unde e? Vine. Vine, spune președintele.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 Mrs. Tickow's arrived. Doamna Țicău a ajuns uh, în fugă de la o altă comisie, fără îndoială. Așadar, politica de coeziune pentru zona Atlanticului. Silvia, ai cuvântul. Îmi cer scuze pentru întârziere, dar a trebuit să particip la reuniunea Comisiei ITRE la un alt uh, oh, punct. Early. early. Vreau să încep prin a mulțumi uh, secretariatului și colegilor uh, care m-au uh, sprijinit în redactarea acestei opinii. Um, aș dori să prezint pe scurt câteva elemente din um, această opinie. Întâi și întâi, cred că este extrem de important faptul că Solicităm Comisiei să adopte planul de acțiune privind strategia pentru Oceanul Atlantic până la sfârșitul anului 2013, introducând proiecte emblematice cu o largă implicare a tuturor părților interesate, relevante și a partenerilor regionali. De asemenea, opinia subliniază importanța dezvoltării dimensiunii externe a strategiei maritime atlantice și a încurajării participării partenerilor transatlantici ai Uniunii Europene la Forumul Atlantic atunci când este necesar. Um, consider că dezvoltarea unui sistem uh, multimodal uh, cuprinzător de transport în regiunea atlantică uh, este necesară și aceasta ar trebui să se concentreze atât pe axa nord-sud cât și pe axa vest-est, iar aceste elemente ar trebui să fie bine reflectate și în viitoarele orientări TNT și în mecanismul uh, privind conectarea Europei. Uh, consider de asemenea că ar trebui să se acorde o prioritate deosebită, în special uh, conexiunilor între porturi și teritoriile interioare, inclusiv prin intermediul căilor navigabile interioare, pentru a garanta că întreaga regiune poate beneficia de dezvoltarea transportului maritim de mărfuri. Recunoaștem dezvoltarea, importanța dezvoltării porturilor la Oceanul Atlantic de pe teritoriul Uniunii Europene, inclusiv a terminalelor de petrol și gaz și a acordurilor de transport intermodal. Subliniem necesitatea creșterii volumului competitivității transportului maritim de mică distanță în Oceanul Atlantic, ca mijloc inovator și care protejează mediul, Invităm uh, statele atlantice și autoritățile din porturile maritime să încheie memorandumuri de înțelegere, având în vedere promovarea dezvoltării de autostrăzi maritime de-a lungul uh, țărmului Oceanului Atlantic. Solicităm îmbunătățirea sistemelor existente de monitorizare a navelor și încheierea unor acorduri de schimb de date între autoritățile competente pentru a permite identificarea și urmărirea navelor și a combate pericolele precum crima transfrontalieră, contrabanda, pescuitul ilegal și traficul ilicit de droguri. Subliniem de asemenea importanța promovării, desfășurării și implementării programelor europene de navigație prin satelit, EGNOS și Galileo, pentru a acoperi sistemele de cercetare și salvare în Oceanul Atlantic. De asemenea, subliniem importanța unui uh, turism uh, durabil, responsabil și de înaltă calitate, și, în final, uh, vreau să uh, menționez necesitatea dezvoltării pe viitor a principalelor elemente de acționare a dezvoltării uh, zonei atlantice, în special a transportului maritim, a construcției navale, a pescuitului și acvaculturii, a turismului și energiei maritime și a promovării diversificării surselor de energie ale Uniunii Europene și a rutelor de aprovizionare cu energie. Închei spunând că, din păcate, Comunicarea Comisiei uh, nu este foarte precisă, așa cum ne așteptăm să fie o strategie uh, și asta cred că se datorează faptului că nu este însoțită de un plan de acțiuni și de aceea am solicitat Comisiei să vină până la sfârșitul anului 2013 cu un plan de acțiune concret care într-adevăr să implice actorii regionali și care să aibă niște proiecte concrete care să contribuie la dezvoltarea acestei regiuni din punctul de vedere al transportului și turismului. Am să mă opresc aici, aștept cu interes observațiile colegilor. Mulțumesc! Thank you very much, Silvia. Mr. Texiera for the EPP. Mulțumesc foarte mult, domnul Texiera de la PP. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Icau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 activitatea sa și, de asemenea, vă mulțumesc pentru capacitatea de a-mi exprima acum opinia. Date fiind condițiile financiare și economice dificile prin care trece Uniunea Europeană, cred că este important să vedem ce surse există pentru a crea noi locuri de muncă și creștere economică. Comisia a indicat că statele membre mai mici trebuie să țintească toate oportunitățile reprezentate de așa numita economie verde. Deci cred că realmente trebuie să ne întoarcem cu fața spre mare, spre ocean și spre așa numita economie albastră, ca să vedem care este potențialul ei din punct de vedere a acestor uh, obiective. Așadar, foarte pe scurt, câteva comentarii. Mai întâi, Mă bucur uh, că s-a introdus menționarea importanței uh, autostrăzilor uh, mării și a rutelor maritime. Constat cu tristețe că această, acest concept nu este inclus în orientările privind viitoarele coridoare de transport european sau instrumentul european Connecting Europe. Și aș vrea să mă întorc la chestiunea importanței uh, idei de a îmbunătăți trainingul, formarea pentru oamenii mării. Cum să exploatăm așadar tot potențialul mării? Turism, acvacultură, energie re- maritimă, regenerabilă. Planul de acțiune ar trebui să fie prezentat în 2013 cel mai târziu, nu în 2014. În ce privește finanțarea programelor operaționale, fondurilor structurale care au legătură cu strategia Atlanticului, trebuie să avem o coordonare cu următorul cadru financiar multianual și, nu în ultimul rând, să nu uităm importanța dimensiunii externe a acestei strategii pentru regiunile ultraperiferice și pentru întărirea potențialului acestora. 60% dintre uh, uh, zonele economice exclusive sunt uh, zone ultraperiferice. Deci uh, e important să nu pierdem din vedere tot ce înseamnă, tot ce presupune economia mării, exploatarea resurselor marine și securitatea alimentară. Și ultimă, un ultim comentariu în ce privește transportul maritim. Acesta este foarte necesar pentru coeziunea socială și pentru piața unică și de aceea îmi permit să propun unele amendamente și evident doresc să-mi exprim dorința de a colabora cu doamna raportor și cu ceilalți raportori din număr pentru ca împreună să putem contribui la o strategie mai robustă. Vă mulțumesc! Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Frau Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Meissner. Um, colega mea nu este aici, dar și știu că um, dorea să discute despre acest subiect. Doresc să mulțumesc doamnei Țică, în primul rând, întotdeauna um, are o abordare foarte detaliată a rapoartelor și a vizelor, S-au menționat foarte multe lucruri, dar mie mi se pare că lipsește ceva. Transportul aerian. Nu ne gândim întotdeauna la el atunci când vorbim despre rețelele de transport transeuropean. Pentru că, desigur, acesta trece de granițele Europei. Ați vorbit și despre um, terminalele din, uh, din interiorul continentului și cred că trebuie să vorbim și despre transportul aerian aici. Au fost anumite aspecte foarte importante care au fost um, abordate foarte bine, de exemplu partajarea datelor, combaterea infracționalității pe mare. La articolele 7, 8 și 9 uh, s-au ridicat deja uh, niște zâmbete pentru că am văzut cât de importantă este politica maritimă integrată pentru că include mai multe sectoare sunt incluse de asemenea mai multe zone maritime, Mediterana, regiunea Baltică și așa mai departe. Se prevăd însă se prevede însă o creștere în economia maritimă și multe state membre au graniță, um, au mari la Atlantic, au țări la Atlantic și pentru ele este foarte important acest uh, regulament, această politică. În raportul meu și în strategia pentru transport maritim, aceste lucruri sunt luate în considerare și cred că toate puse cap la coadă, poziția dumneavoastră este foarte bună. Nu uh, știu ce schimbări dorea să vadă doamna Bilbao, dar cred că, cred că le voi susține și mulțumim din nou raportoarei. Mulțumim. Urmează verzii. Mulțumesc, domnule președinte. Noi considerăm că raportul este excelent și mă bucur mai ales să văd uh, abordarea cooperării transfrontaliere, legăturile între uh, porturi și um, căile navigabile interne. De asemenea, m-a bucurat uh, și um, faptul că ați vorbit despre turismul durabil și ați vorbit și despre adoptarea unui plan de acțiune. Este o idee excelentă. Indus, um, regiunea Atlanticului trebuie să fie un model de uh, resurse regenerabile și de economie eficientă în acest sens. Cred că și noi avem câteva sugestii de făcut și abia așteptăm să avem o colaborare de succes. Domnule Foster. Doamna Foster, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumim și doamnei Țicău. Cred că raportul este foarte amplu. Sunt de acord cu doamna Meissner. Trebuie să analizăm și sectorul aviației. Uh, doamna Țicău a vorbit și despre uh, sistemul de navigare prin satelit și despre um, celelalte sisteme și cred că colegii au um, abordat toate celelalte teme, teme pe care voiam să le abordăm și noi, deci uh, în mare parte mulțumim raportoarei. Doamna Bilbao, um, cer scuze că nu v-am așteptat. Acum că ați ajuns, uh, puteți să luați cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am fost la o altă comisie și acolo am prezentat alt raport și n-am știut dacă am destul timp. Mulțumesc, doamna Ițicău, pentru raportul său. Pe scurt, doresc să spun că acest raport se concentrează foarte mult pe activitatea din porturi și îmbunătățirea acestei activități. Deci, cred că trebuie să includem și nevoia de a îmbunătăți infrastructura feroviară ca alternativă la transportul rutier și um, pe căile navigabile. Mă refer aici la transportul de marfă. Trebuie să analizăm și conexiunile, legăturile pe care le avem în întreaga Europa pentru uh, a face de asemenea coordonarea cu alte raporturi în care vom vorbi despre liniile directoare um, în ceea ce privește mecanismul conectarea Europei. Cam atât din partea mea, cred că trebuie să trebuie, trebuie să includem mai mult um, transportul feroviar aici și să subliniem nevoia unui sistem de calitate, unui sistem fiabil. Poate că ar trebui să menționăm mai mult în raport um, transportul intermodal și logistica. Deci, cred că este exagerată problema porturilor aici, trebuie să analizăm și alte metode de transport. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Trebuie să dau cuvântul comisiei. Am o listă de 38 de nume. Nu știu pe cine vreți să alegeți. Domnul King. Bun. E mai ușor de pronunțat. Domnule King din partea, domnul King din partea comisiei, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim uh, comisiei dumneavoastră pentru invitația de a ne adresa dumneavoastră azi. Am citit proiectul de raport cu mare interes și considerăm că sugestiile dumneavoastră sunt foarte interesante. Le vom analiza cu atenție atunci când pregătim planul de acțiune. Comisia ne-a cerut să redactăm un astfel de plan cât de repede și noi dorim să pregătim unul până în noiembrie 2012. Vom ține cont uh, de uh, sugestiile pe care le considerăm rezonabile, în măsura în care acesta, acest lucru este posibil. Nu mă miră faptul că obiectivul strategiei pentru Atlantic este că trebuie să ne asigurăm că statele membre implicate uh, sunt capabile să își planifice fondurile și uh, resursele de care au nevoie din uh, fondurile structurale. Ne dorim să încurajăm statele membre și regiunile să își prezinte prioritățile de investiții pe termen scurt. Apoi, Vrem să ne putem consulta pe timpul verii, în mod public, cu privire la ideile propuse de statele membre. Pe măsură ce forumul Atlanticului um, evoluează, vom organiza evenimente în statele membre implicate și vom începe să edităm un plan de acțiune, un proiect de plan de acțiune pe care îl vom supune consultărilor cu privire la câteva dintre aspectele precise menționate, și noi considerăm că elementul de transport al strategiei pentru Atlantic este foarte important. Nu este vorba doar despre dezvoltarea porturilor, da, și porturile au un impact foarte mare în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și uh, economia din zonele de coastă de asemenea și în ceea ce privește um, transportarea energiei, uh, navigația și um, transportul marfar. Noi dorim să încurajăm statele membre să țină cont de acest lucru în proiectele pe care doresc să, um, pentru care doresc finanțare din partea Uniunii Europene în cadrul um, financiar multianual. Considerăm de asemenea că este foarte important să vorbim despre zona Atlanticului în întregime. De asemenea și cu partenerii noștri din Statele Unite și din alte țări. Dorim, dorim să avem un plan de acțiune care să fie relevant pentru proiectele finanțate prin fonduri europene din 2014 încolo. Mai ales uh, vom dori apoi să implicăm și alți parteneri în dezvoltarea strategiei. Scopul este dezvoltarea, creșterea economică și ocuparea forței de muncă. Este vorba despre creșterea albastră, economia albastră și pe care va trebui să o stimulăm nu doar prin fonduri publice, dar dacă se, uh, ci și prin uh, fonduri private va fi nevoie să avem proiecte care răspund nevoilor și cerințelor statelor membre. Atunci vom avea șanse mari de a avea un pachet de măsuri care să le putem finanța între 2014 și 2020. Deci mulțumim din nou Comisiei dumneavoastră pentru uh, sugestii, pentru idei, le considerăm uh, foarte utile și vom face tot posibilul pentru a pregăti un plan de acțiune în colaborare cu statele membre, un plan care să reflecte prioritățile dumneavoastră. Mulțumim, domnule președinte. Mulțumim, spune președintele. Atunci așteptăm să vă vedem și la Liverpool. Doamna Țicău. Domnule președinte, vreau să mulțumesc tuturor uh, colegilor uh, care au intervenit. Uh, aștept cu interes amendamentele dumneavoastră și vă asigur de o colaborare bună. Sunt de acord că trebuie întărit, întărite prevederile cu referitoare la transportul feroviar, la transportul aerian, Uh, din păcate am avut și limitarea din punctul de vedere al uh, numărului de cuvinte, numărului de caractere pe care le știți cu toții și de aceea nu am putut uh, să includem tot ce am fi vrut. Oricum, încă o dată vreau să <clears throat> mulțumesc colegilor din secretariat pentru sprijin și comisiei pentru colaborare. Uh, am însă o întrebare, nu știu dacă am înțeles uh, eu uh, bine, o întrebare adresată Comisiei. Înțeleg că va veni Comisia cu un draft de plan de acțiune până luna noiembrie 2012, care să fie supus consultării sau va fi draftul înainte de 2012 și în 2012 să avem textul final? November. November, but I don't know if it is about noiembrie, dar nu știu dacă este vorba despre planul de, proiectul de plan de acțiune sau textul final. Eu întotdeauna întreb uh, la sursă. Comisia spune întotdeauna noiembrie, dar niciodată nu spune anul. Presupun că e vorba de 2012, dar puteți să răspunde, răspundeți, domnule King? Da. Ca să fiu clar. Proiectul de plan de acțiune până noiembrie 2012 și textul final Din câte putem prevedea, um, Forumul Atlanticului nu își va putea termina deliberările până în februarie-martie anul viitor și adoptarea va urma deci în martie 2013. În regulă? Termenul pentru depunerea amendamentelor este 7 mai. Vom vota în comisie în 30 și Very much indeed. Thank you also to Mrs. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumim și doamnei Țicău și vom trece acum la reuniunea coordonatorilor.